în numele grupului Partidului Popular European și al democraților europeni, are cuvântul domnul Joseph Dol. Aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor președinți ai Consiliului și ai Comisiei, vă mulțumesc că îmi oferiți ocazia să vă spun de ce, în numele grupului PPE Declar cu fermitate că José Manuel Durao Barroso și grupul său de comisari, Colegiul Comisarilor, vor fi la înălțimea sarcinii ce le revine. Europa se află într-o criză profundă. Pentru prima dată, după 60 de ani, se confruntă cu o criză la fel de gravă cu cea economică, însă o va depăși chiar dacă nu s-a încheiat această criză. Euro și-a jucat rolul de scut monetar și niciodată nu vom putea să încheiem, să spunem, de cât de multe îi datorăm câtă securitate ne-a oferit și cei care comentează acum au profitat și ei din plin. În ce situație v-ați găsi dacă nu ar exista stabilizatorii de solidaritate pe care prea adesea i-am considerat ca o povară prea apăsătoare asupra economiilor noastre, care însă au dat dovadă de soliditatea modelului european. E un model atrăgător, copiat foarte mult și care este foarte drag cetățenilor. Însă acest model este pus din nou la îndoială din cauza unor uh, noi provocări. Lumea a devenit multipolară, însă nu așa cum o visam noi, pacifistă și multilaterală. Este vorba de o luptă, sigur, pacifistă, dar sălbatică de impunerea propriului model. În fața acestor mize, Uniunea Europeană, care are atâtea aturi, nu trebuie să le piardă. Trebuie să rămână campioana deschiderii la idei și la oameni, în rândul întâi al combaterii schimbărilor climatice și, de asemenea, să rămână competitivă. Și știu că noua comisie se va înhăma alături de noi la toate aceste sarcini Cunoaștem cu toții punctele slabe ale Europei, demografia, insuficiența resurselor pentru viitor, provocări industriale, deficit public și slabă guvernare economică. Un motiv în plus ca să ne folosim de aturile noastre, euro și politica monetară, progres tehnologic, progres industrial, capacitatea de a asigura securitatea alimentară a celor 500 de milioane de cetățeni. Și pentru acest lucru aștept ca Comisia Europeană să dea dovadă de imaginație și de leadership în legislația europeană pe care o vom adopta împreună. Mă aștept ca această comisie să apere interesele europene și să solicite reciprocitate din partea partenerilor puterilor să nu ezite să recurgă la mijloacele juridice pe care le are la dispoziție în cazul unor încălcări. Doamnelor și domnilor comisari, dumneavoastră, alături de noi și alături de Consiliu, trebuie să desăvârșiți piața internă. Și pentru acest lucru trebuie să sfărâmăm anumite taburi, cum este cel fiscal și cel social statele membre nu mai pot să se prefacă că aceste domenii sunt competențe rezervate de neatins în afara acțiunii comune. Însă, în același timp, trebuie să ne dublăm forțele în combaterea provocărilor externe, securitate și apărare, dar și domeniul comercial, tehnologic și uh, norme de mediu. Europa trebuie să-și asigure apărarea valorilor, pacea și prosperitatea concetățenilor săi. Europa trebuie să fie un actor global și să nu fie un simplu spațiu al prosperității și al drepturilor. Nu trebuie să se Uh, lipsească singură de instrumentele care o fac puternică. Uniunea Europeană trebuie să lupte pe toate fronturile în același timp și dacă vom face același lucru, acest lucru, dacă Comisia Europeană o va face, întotdeauna va fi susținută de grupul PPE. Domnule președinte Barroso, PPE-ul are încredere în dumneavoastră și vă invită să fiți îndrăzneți. Vă rugăm să serviți cauza uh, care uh, este a noastră și anume realizarea Europei politice. Mulțumesc pentru atenție. Panie președinte. Mulțumesc, domnule președinte Dol. În numele grupului Alianței Socialiștilor și Democraților Progresiști la Parlamentul European, domnul Martin Schulz. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, socialiștii și democrații nu au luat ușor uh, o decizie cu privire la comisie. Am votat cinci luni de zile uh, pentru, acest uh, pentru președinte, ne-am am dezbătut mult și pe baza uh, majorității pe care președintele ne-a prezentat-o, uh, trebuie, ne-a prezentat astăzi președintele Comisiei un uh, colegiu. Avem două posibilități. Putem să împărțim acest for în stânga și în dreapta și să spunem că dreapta și stânga sunt într-un conflict, conflict ideologic și trebuie să voteze în mod opus. Dar Europa nu funcționează așa. Noi în Parlamentul acesta nu avem o majoritate. PPE-ul în acest Parlament nu are o majoritate, ALDE nu are o majoritate. Europa nu este un loc în care o direcție politică să își construiască singură o majoritate și să conducă singură. Europa este compromisul permanent, este ceea ce face Europa uneori atât de dificilă și atât de greu de uh, înțeles. Însă, este mai bun un compromis permanent care duce la succes și la uh, progres social decât lupta uh, constantă care nu duce la niciun rezultat. De aceea, pentru noi este dificil să luăm această decizie. Bineînțeles că cu toți avem chef să ne luptăm și ne-ar face mai mare plăcere să ne certăm pe probleme principiale cu, co- cu colegii din celelalte grupuri politice, dar Europa are nevoie și de rezultate concrete. Și noi ne-am întrebat ce putem face noi, ce putem solicita și ce putem impune. Și am creat o serie de criterii. Primul a fost uh, acela ca în această comisie, la un nivel înalt, să existe acest înalt reprezentant pentru uh, politică externă. Aș dori să vă spun câte ceva despre Katie Ashton. Ea, în acest parlament, nu trebuie să se lase înjurată drept uh, comunistă de către un om care în Franța a fost condamnat ca uh, pentru um, negarea Holocaustului. Katie Ashton se bucură de toată încrederea noastră. Ne-am pus întrebarea următoare. Putem să introducem ca mecanism um, obișnuit în Uniunea Europeană evaluarea impactului din punct de vedere social? Să luăm de exemplu directiva cu privire la servicii. Aveam nevoie de un mecanism care să verifice ca, prim, ca fiecare măsură luată de această comisie să fie verificată din punct de vedere al impactului social în statele membre. Și acest lucru a fost obținut. un mare progres și unul pe care ni le-am dorit a fost acela ca inițiativele uh, Comisiei să fie, intru, uh, să fie implementate cât se poate de rapid. Noi considerăm că asta este un mare pro progres. În plus, am mai dorit ca puterea pe care o avem noi în acest Parlament, ca grup fără de care nu se poate crea o majoritate în acest Parlament, deci ca această putere să se regăsească în comisie. Trei din cei șapte vicepreședinți sunt social-democrați. Așa uh, ni s-a venit în întâmpinare. Am menționat foarte multe rețineri pe care le-am avut și îndoieli în ultimele luni. Și azi dimineață, în discuția noastră, am uh, exprimat aceste îndoieli. Dar atunci când am pus în balanță dorințele noastre și criteriile noastre, am decis să susținem această comisie. Vă spun asta, domnule președinte, dacă ne luați în serios, atunci vă puteți baza pe sprijinul nostru. Europa va deveni fie socială, fie va eșua. Este um, responsabilitatea noastră să ne asigurăm că Europa va deveni socială, dar vă acordăm încrederea noastră. Vă mulțumesc, domnul Guy Verhofstadt, în numele liberalilor. Panie președinte. Uh, uh, domnule președinte. Grupul meu uh, sprijină noua Comisie Europeană. Într-adevăr, um, ALDE este un grup responsabil, iar noi suntem de părere că următorii cinci ani vor fi foarte importanți pentru Uniunea Europeană și cetățenii săi, vor fi cruciali, iată de ce avem nevoie de o comisie, uh, care să se bucure de un uh, sprijin majoritar în Parlamentul European. Dar vreau să vă spun foarte clar, domnule președinte, că sprijinul nostru depinde Uh, mai mult de alte elemente și mai mult decât în ultimii cinci ani dorim ca noua Comisie Europeană să fie motorul Uniunii Europene. Dorim o comisie mai îndrăzneață, mai ambițioasă, cu o abordare economică și socială mai bine integrată. O Comisie Europeană care să fie fruntașa unei astfel de strategii, care să poată obliga statele membre uh, să își asume responsabilitățile. În ceea ce privește zona euro, haideți să ne dăm seama că aici avem nevoie de un pilon economic și social pe lângă cel monetar. Problemele care se confruntă zona euro la ora actuală arată foarte clar că s-a înregistrat un eșec în ceea ce privește abordarea de până acum, în ultimii 10 ani, cu uh, așa numita metodă deschisă de coordonare. Și același lucru este valabil și în alte domenii, cum ar fi schimbările climatice, politica externă, politica de apărare. Iar presupunerea um, din spatele acestei abordări este faptul că se recunoaște că într-o lume multipolară așa cum este cea a viitorului, Europa nu poate juca un rol semnificativ fără să fie mai eficientă și fără să uh, existe o integrare aprofundată pe viitor. Pe viitor. Ne așteptăm ca dumneavoastră să fiți de acord cu noi și să aveți propuneri ambițioase și clare în toate aceste domenii. Și pentru a obține toate aceste lucruri, sperăm că Comisia se va folosi de dreptul de inițiativă în uh, îndeplinătatea sa. Și mă refer aici la Comisia pe de întregul, mă refer la Colegiul de Comisari ca un organism politic coerent care duce mai departe integrarea europeană. O comisie puternică, domnule președinte, este, uh, este indispensabilă. Tratatul de la Lisabona ne oferă la dispoziție noi instrumente și sporește capacitatea de acțiune a Uniunii Europene. În alt reprezentant, uh, doamnă înalt reprezentant Ashton, vă rog să vă folosiți de aceste instrumente pentru că așteptăm mai multe la dumneavoastră decât până acum, fiindcă rolul dumneavoastră vă cere acest lucru, iar Uniunea Europeană o solicită. Profitați de aceste șanse. Am, am tras multe învățăminte de pe urma tragediei de la Haiti din Haiti. Haideți să avem un raport în, pe masă discuțiilor imediat. Acestea fiind spuse, domnule președinte, grupul meu sprijină această comisie cu o prezență liberală foarte puternică și uh, noi ne um, angajăm să ne alăturăm comisiei pe drumul european. Mulțumesc foarte mult, domnule Verhofstadt. Din partea verzilor, are cuvântul domnul Daniel Convendit. Warum seid ihr so nervös? De ce e toată lumea? To nie jest, to nie jest debata. To są oświadczenia przewodniczących grup politycznych. Aceasta nu este o dezbatere, sunt declarațiile din partea liderilor grupurilor politice. Nu se aplică uh, regula uh, cu privire la Cartea Albastră. Nu este o dezbatere, sunt doar declarații. De aceea nu iau în considerare solicitarea noastră de a lua cuvântul. Monsieur, tu peux, tu peux fermer Poți să-ți închizi gura, te rog frumos. Uh, monsieur le Président. Domnule președinte, știți foarte bine că grupul verzilor nu va vota pentru această comisie. Și în același timp vă propunem ideile noastre, imaginația noastră și hotărârea noastră europeană. Domnule Barroso, Vă rog să nu uh, intrați în jocul de a spune că cei care nu votează pentru comisie sunt împotriva Europei. Nu jucați jocul acesta cu noi, verzi europeni. Puteți să-l jucați cu alții, dar nu cu noi. Noi vă propunem o colaborare fără obiecții dacă doriți să faceți progrese pentru o fiscalitate europeană. Dacă vreți resurse proprii european, europene, noi vom fi alături de dumneavoastră împotriva suveranității europene a, economice a statelor. Fie că e vorba de Germania, fie că e vorba de Franța, noi suntem alături de dumneavoastră împotriva lor. Dacă doriți să fiți garantul tratatelor, chiar astăzi există o negociere la Consiliu pentru a Uh, rezolva situația refugiaților din Libia. Vrem să ne spună Consiliul ce bază juridică au aceste negocieri. Parlamentul va fi implicat în codecizie, Consiliul ne zice că ne va spune după ce se încheie negocierilor. Negocierile e imposibil și Comisia trebuie să intervină pentru ca instituțiile europene să fie uh, în prim planul juridic al acestor negocieri și să respecte pe plan juridic uh, reglementările. Pot să vă dau foarte multe exemple dacă vreți să um, progresați în domeniul uh, combaterii schimbărilor climatice, dacă vreți 20-20-20, dacă vreți 30%, tot grupul verzilor europeni vă va susține. Dacă vreți să mergeți mai departe în reglementarea sistemului financiar după criza financiară. Vom colabora cu dumneavoastră pe deplin. Dacă dumneavoastră și comisia dumneavoastră vreți să mergeți mai departe în ceea ce privește protecția Europei, vom colabora cu dumneavoastră. Dacă vreți să rezolvați problema Ciprului, vom colabora cu dumneavoastră. Dacă vreți ca în sfârșit să se pună capăt nebuniei ca o țară ca Grecia să cheltuiască 4,3% din PIB pentru apărare, vom colabora cu dumneavoastră fără niciun fel de condiție. Și domnule Barroso, vă spun că pentru toate aceste motive acum votăm împotrivă, dar poate că greșim. Știm că am greșit și ultima dată în legătură cu domnul Dimas. Mărturisim că am greșit, ne-am înșelat. Deci, dacă sunteți la înălțimea visurilor noastre și nu la înălțimea pe care ați arătat-o astăzi, vă spunem sincer că am înșelat, vă vom spune că vom, vom susține după aceea. Mulțumesc foarte mult! Domnul Timothy Kirkhope, în numele grupului conservatorilor și reformiștilor europeni. Uh, Unele state membre cred uh, că nominalizarea unui uh, comisar este o posibilitate de a rezolva probleme naționale. Comisia Europeană ar trebui să reunească cei mai talentați și uh, competenți um, lideri politici din Europa, care să ne ajute să facem față provocărilor um, care ne <clears throat> așteaptă. Trebuie să avem oameni care să adauge valoare uh, statelor membre și trebuie să sprijine eforturile care să ducă la creștere economică și la crearea locurilor de muncă. În plus, trebuie să joace un rol de lider în ceea ce privește schimbările climatice. Domnule Barroso, avem un lider bun care să ducă comisia mai departe, are o, ambiție, are o uh, agenda ambițioasă, o agendă pe care în general o sprijinim. Fiecare stat trebuie să își fi trimis cel mai puternic um, candidat pentru această echipă. Unele țări ne-au dezamăgit. Atunci când și-a organizat echipa, domnul Barroso probabil că a făcut ceea ce a putut mai bine cu ceea ce i s-a oferit. Unii dintre uh, candidați au, uh, s-au descurcat foarte bine, dar uh, alții ne-au dezamăgit profund. Unii chiar s-au detașat de linia președintelui Comisiei. Haideți să avem măcar o revizuire anuală a Comisiei și a Colegiului Comisarilor de, uh, de către Parlament. Această comisie noi nu putem să o sprijinim în totalitate și din acest motiv grupul nostru se va abține de la vot astăzi. Unele grupuri, domnule președinte, nu sunt unite. Noi suntem uniți cu toții în spatele acestei poziții. Vă mulțumesc. Din partea GUE și NGL, domnul Lothar Bischi. Herr Präsident, Herr Barroso, Domnule președinte, domnule Barroso, stimați colegi, și grupul meu a participat activ la audierile candidaților. Din partea unora uh, am primit o impresie foarte pozitivă. Suntem uh, însă mai puțin entuziasmați cu privire la noua distribuție a resurselor. Acest lucru se referă și la lipsa de transparență a um, portofoliului înaltului reprezentant uh, pentru politica externă. Unii candidați ne-au dezamăgit din punct de vedere al competenței lor. În primul rând, întrebările noastre s-au adresat intențiilor din punct de vedere politic. În ce direcție trebuie să se dezvolte integrarea europeană? Care sunt măsurile cel mai importante pentru acest uh, sau respectivul candidat uh, la uh, postul de comisar. Am fost dezamăgiți de multe ori. Totuși, unii încă um, insistă să păstreze um, concepte precum flexicuritatea um, în, um, în fundal. Schimbările climatice sunt pe ordinea de zi, dar nu vedem o distanțare de producția de energie electrică din cărbune și de energie nucleară. Nu vedem um, progrese la pro- protecția mediului um, și în alte domenii foarte importante. Domnule președinte, vă respect și respect candidații pe care uh, i-ați trimis la audier la noi, însă grupul nostru nu poate să voteze pentru această comisie. Vă mulțumesc. Din partea grupului EFD, Nigel Farage. Domnule președinte, în generațiile viitoare copiilor li se va povesti o poveste. A fost odată un moment în care Europa a fost divizată, a existat un zid în mijlocul ei, cei din est erau săraci, nu aveau democrație și trăiau sub un sistem uh, mârșav numit uh, comunism. Dar bucuria bucuriilor s-a, a căzut acest zid și am avut până la urmă 27 de națiuni, iar toți acești oameni trăiau în democrație și 500 de milioane de oameni trăiau în uh, în pace, dar, din păcate, nu s-a, nu s-a terminat basmul. Nu am terminat povestea. Vă promit că merg mai departe. Vă mulțumesc, dar gata, puteți să terminați. A, aș putea să mă așez să, termin, a, să, să pun punct aici, nu-i așa? Dar vreau să vă spun, e prima oară când primesc aplauze în plenare și vă mulțumesc pentru toate acestea. Vă mulțumesc că sunt tentat să mă așez și să pun punct, dar, dacă îmi permiteți, vă rog, din păcate basmul continuă, povestea nu s-a terminat aici. Politicienii care se la, la conducere au devenit uh, foarte lacom, vorbeau din ce în ce mai mulți bani, din ce în ce mai multă putere și astfel au început să mintă și să înșele și au uh, pus la punct uh, um, cel mai cea mai spectaculoasă lovitură de stat din toate timpurile. Dar nu s-au folosit de arme pentru această lovitură de stat, au fost mult mai uh, șireți, mult mai, înțe- mult, mult mai inteligenți. Au, pus, au făcut această lovitură de stat cu un tratat, numit Tratatul de la Lisabona, după care au dat puteri nelimitate la 27 de persoane. Este... <laughs> Aceștia ar fi fost Uh, oamenii care făceau toate legile. Deja aveau uh, un imn și un steag, dar au dorit să meargă mai departe în crearea acestui stat și au ignorat cetățenii. Și ce s-a întâmplat, uh, cu bună știință sau nu, au, au recreat acel sistem totalitar care existase în Europa de Est, acel sistem mărșav, îngrozitor, dar uluitor este faptul că noi șefi, unii dintre noi șefi, cunoscuseră acest sistem totalitar deja. Uh, și până la urmă trebuie să vă spun că um, exista niște probleme în, în, acest, uh, uh, în această lovitură de stat și chiar dacă planul s-a prăbușit pe alocuri, ei nu au plecat urechea la glasul cetățenilor, nu le-au dat ocazia, să, nu le-au dat șansa să se exprime, dar până la urmă cetățenii au trebuit să iasă în stradă, să recurgă la violență pentru a-și recâștiga statele naționale și democrația. Și până la urmă, morala este că din, din istorie nu s-au tras învățăminte. Vorbitorul este între. Vă rog să vă gândiți la acest lucru înainte de, uh, a, a, de a vă da votul pentru această comisie. Amintiți-vă, vorbitorul este între de domnul președinte, uh, acum avem, un, avem o situație a unei uh, mâini de fier economice. Vorbitorul este întrerupt. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Hans-Peter Martin. Nach dem das Sie gerade gehört Iată, după poveștile pe care le-am auzit acum, aș dori să mă întorc la realitate. Fiul meu are 17 ani și învață engleză foarte harnic pentru că știe că engleza este limba de lucru peste tot și speră să aibă un job bun. Este un european uh, convins, dar oarecum uh, scârbit de către politica europeană. Totuși, milioane de tineri europeni își doresc o democrație funcțională în secolul 21, dar ce ni se oferă astăzi în Colegiul Comisarilor? Sunt aceștia cei mai buni oameni de care avem nevoie? Noi aici, în ultimul rând, reprezentăm o listă a cetățenilor care a contribuit la faptul că radicalii de dreapta nu sunt un grup uh, politic. Suntem pro-europeni, dar suntem dezamăgiți cu privire la calitatea personalului pe care ne-o oferiți. Dacă am, am angajat măcar un asistent, cum este Günther uh, Oettinger, pe ca, de care râde toată lumea pe YouTube, nu am face asta. Există în acest Parlament foarte multe persoane cu experiență pe care ați fi putut să le uh, luați în comisia dumneavoastră. De ce nu l-ați luat pe Otmar Caras? De ce n-ați luat un alt german decât cel pe care l-ați ales? Pentru că nu aveți voie, pentru că în ciuda tratatului de la Lisabona nu suntem încă liberi, încă nu putem decide suveran nici dumneavoastră în comisie și nici noi în Parlament. Deocamdată nu putem să votăm împotriva unui comisar individual și asta corespunde unei situații din Austria în secolul XIX. Nu se potrivește cu secolul 21 și vă avertizez. Dacă, faceți, dacă continuați așa, dați satisfacție naționaliștilor. Avem nevoie de mai multă democrație. Vă mulțumesc pentru această declarație, spune președintele. Bună, Golniș, vă rog. Conform regulii de procedură 151. Mulțumesc, domnule președinte. Exact despre asta este vorba, o declarație în nume propriu și nu am să fiu uh, prea lung. Dom domnilor președinți, am fost uh, desemnat de către domnul Schulz ca unul care a fost condamnat în Franța din cauza că a negat Holocaustul. Vreau să-i spun domnului Schulz că greșește și că îi stau la dispoziție și stau la dispoziția întregii comisii din Parlamentul European care se ocupă de imunitate uh, pentru a arăta decizia Curții de Casație, Curtea Supremă din Franța, care uh, a declarat nulă orice fel de acuzație la adresa mea și care a declarat că am fost urmărit pe baza unor frânturi de frază puse capăt la, cap la cap uh, în mod artificial pentru a constitui o declarație. Și chiar și așa cum au încercat să mă condamne adversarii mei politici făurind această declarație, această declarație nu corespundea uh, Uh, acuzelor ce mi-au fost aduse și este o decizie extrem de rară pentru că Curtea de Casație își trimite cauza la altă jurisdicție, ceea ce este foarte rar, însă s-a întâmplat în istoria noastră judiciară pentru prima dată în uh, afacerea Dreyfus. Deci domnul uh, Golniș este la fel de inocent ca domnul Dreyfus. Și vreau să mai adaug ceva. Uh, Președintele întrerupe, eu nu am spus că doamna Ashton este comunistă, ci am spus că a făcut parte dintr-o mișcare pacifistă numită Tovară și de drum, președintele întrerupe. Numai o declarație personală, domnule Golniș. Mulțumesc foarte mult. Panie Golniș, dziękuję bardzo. Domnule Golniș, mulțumesc. După cum am spus, era vorba de o simplă declarație în nume propriu. Przechodzimy do głosowania. Dragi colegi, haideți să trecem la vot. Suntem cu toții conștienți de importanța acestui vot și conform ordinii de zi urmează să votăm trei propuneri de rezoluție legate de prezentarea Colegiului Comisarilor. Trecem la votul propunerii rezoluției grupului Verzilor, la care nu sunt amendamente. Supun la vot acest proiect de rezoluție. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la propunerea de rezoluție a GUE Angel, la care nu sunt amendamente. Supun la vot pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la votul propunerii de rezoluție a grupului ECR, la care nu sunt amendamente. Vot prin apel nominal. Să a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 52 de voturi pentru, 609 împotrivă, 33 de abțineri. Această propunere de rezoluție se respinge. Conform ordinii de zi, urmează votul propunerii de decizie privitoare la numirea noii comisii. Supun la vot întreaga propunere de decizie, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Ce wszyscy głosowali? Toată lumea a votat. S-a închis votul. 488. 488 de voturi pentru, 137 împotrivă, 72 de abțineri. Mulțumesc tuturor! I would like to Aș dori să să îi felicit pe noi comisari aleși în colegiu și pe domnul Barroso. Felicitări tuturor! Vă așteaptă foarte multă muncă, ne așteaptă pe toți foarte multă muncă, cetățenii au așteptări foarte mari, a venit vremea să acționăm și să le îndeplinim. Și domnule președinte al uh, președinției prin rotație, și, domnule președinte al Consiliului European, vreau să vă uh, informez imediat în legătură cu rezultatul voturilor. Comisia Europeană va fi numită în funcție până la data de 23 octombrie 2014. Mulțumesc foarte mult și felicitări încă o dată. Mulțumesc! Ah, Council. Yeah. Mr. Uh, yes, colleagues. Uh, I didn't know about that. Well, you, you take the floor, yeah? Okay. Uh, if you could sit down. Vă rog să luați loc. Vă rog să luați loc pentru că reprezentantul Consiliului ne va spune câteva cuvinte. Dragi colegi, vă rog frumos. I, I didn't know about that.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 Domnule președinte Barroso, vă rog două minute. O declarație a Consiliului. Vă rog. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, dorit să iau cuvântul pe scurt pentru a exprima felicitările Consiliului pentru președintele Comisiei, domnul Barroso, și pentru întreaga Comisie, bineînțeles, cu ocazia confirmării sale și ca urmare a votului de încredere pe care l-au primit din partea Parlamentului European în următorii ani, în, următoare, în următoarele luni, în următorii ani, Parlamentul European și Comisia Europeană vor juca un rol hotărător în ceea ce privește provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană, cum ar fi schimbările climatice, securitatea, globalizarea economică, etc. Și uh, o altă provocare importantă reprezintă uh, Ehm, evitarea unor crize asemănătoare celei actuale, precum uh, și uh, inițiative care decurg din, uh, din tratatul de la Lisabona, cum ar fi inițiative cetățenească și așa mai departe. La toate acestea, Comisia și Parlamentul vor juca un rol crucial, iar noi, la Consiliu, ne dorim ca Comisia Europeană să devină mai Puternic, Comisia Europeană are competențe pentru a desfășura activitatea mai bine, bineînțeles nu are competențe nelimitate, dar sperăm că activitatea comisiei va fi rapidă și eficientă, fiindcă așa își doresc, acest lucru și îl doresc cetățenii europeni și asta mai ales după perioada de nesiguranță și incertitudine instituționale, cetățenii europeni își doresc să ne punem pe treabă, să încercăm să recuperăm timpul irosit și să intrăm într-o nouă etapă politică la nivel european care va defini Europa secolului 21. Aș dori să îi spun domnului președinte Barroso că Uh, s-a exprimat în termeni europeni și astfel se bucură de sprijinul uh, Consiliului, Euro- Consiliului Uniunii Europene, ca și Parlamentul European, bineînțeles. Dacă își dorește să construiască o Europa mai puternică um, și să-i aducă pe cetățenii reprezentați în Parlamentul European mai aproape de miezul Europei, atunci se bucură de sprijinul nostru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul uh, Gerido, um, din partea președinției uh, uh, în exercițiu, iar acum dau cuvântul domnului Barroso. Vă mulțumesc, domnule președinte. Onorabil membri ai acestui parlament, pe scurt, în numele meu și în numele tuturor membrilor comisiei, aș dori să-mi exprim recunoașterea pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin acest vot. Suntem mândri de acest vot. Vedem că există sprijin în întregul spectru politic pentru noi. Este un mandat pentru noi, pentru ca noi să fim îndrăzneți. Aș dori să mulțumesc și reprezentantului Comisiei pentru cuvintele sale foarte calde. Cred că acum Comisia trebuie să meargă la treabă, dar să fac câteva comentarii. De-a lungul, înainte de acest vot, am auzit câteva comentarii și doresc să vă spun că cei care uh, compară Uniunea Sovietică cu Uniunea Europeană nu știu ceea ce înseamnă să trăiești sub o dictatură și nu știu ceea ce înseamnă democrația. În Uniunea Europeană avem un Parlament European democratic. Asta este democrația. În Uniunea Europeană avem o comisie aleasă de către dumneavoastră reprezentanții aleși ai cetățenilor europeni. Asta este democrație. Credem că acum avem legitima, legitimare uh, democratică oferită de dumneavoastră ca reprezentanți ai cetățenilor din 27 de state membre. Așadar, suntem mândri și încrezători în uh, Europa democratică apărătoare a libertății în această lume. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acesta este finalul acestui punct de pe ordinea de zi și este momentul pentru felicitări. Vă mulțumesc!